Președintele. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der Reluăm ședința. Aveți textele pe care vom lucra astăzi. Dorește cineva să aducă vreo modificare? Nu e cazul. Atunci, ordinea de zi este astfel adoptată.